Este important ca Uniunea Europeană să aibă standarde ridicate în domeniul siguranței rutiere, dar și în domeniul siguranței aviatice. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar, pentru implicarea dumneavoastră. Dezbaterea s-a încheiat. Mi-a fost transmisă o propunere de rezoluție în urma acestei întrebări orale. Votul va avea loc miercuri la ora 11.30. Acum... Pe ordinea de zi avem raportul Zeber privind substanțele prioritare din domeniul politicii apei. Dau cuvântul mai întâi domnului raportor. Vă rog. Ja, danke, Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamna președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, tuturor celor care m-au sprijinit în uh, redactarea acestei directive Aș dori să mulțumesc pentru colaborarea constructivă pe care am avut-o cu toți uh, cei din grupurile politice și pe care am avut-o și cu Consiliul și cu Comisia. Pentru că numai în felul acesta am reușit să ajungem rapid la o soluție o soluție care să fie susținută de toate părțile. Doresc să amintesc că politica în sectorul apei este o politică pe termen lung și în această privință este vorba de a oferi uh, cetățenilor noștri apă curată în orice formă posibilă. Dar apa reprezintă și un fundament pentru viață, un, o bază pentru viața tuturor ființelor care trăiesc pe planeta noastră. Așadar, are o relevanță deosebită. Amintesc că în anul 2000 am adoptat directiva cadru privind APA, care reprezintă un instrument de bază, o piatră de hotar în politica apei la nivel internațional și care este caracterizată prin trei elemente importante. În primul rând, uh, acoperă toate tipurile de ape, în al doilea rând, uh, abordează apele transfrontalier și de asemenea până în 2015 dorește să ajungă la un stadiu, la o stare a apei foarte bună din punct de vedere al mediului și al calității acesteia. Și iată tocmai aici uh, intervine și uh, documentul nostru. Pentru că acesta se referă la niște standarde chimice uh, potrivită pentru apă, astfel încât apa să ajungă la o stare potrivită. Din păcate, studiile ne arată că mai trebuie parcursă o uh, bucată bună de drum până a se ajunge la acest obiectiv al nostru, respectiv starea bună a apelor de suprafață aceste standarde de calitate a mediului care sunt menționate în această nouă directivă se referă la 15 noi substanțe, pentru că uh, dintr-o directivă din 2003 aveam deja 33 de substanțe prioritare care erau calificate ca fiind deosebit de periculoase pentru mediul acvatic și pentru oameni, iar acum se mai adaugă într-un pas următor alte 15 substanțe chimice, aceasta într-un proces îndelungat uh, care a fost definit împreună cu stakeholderii și care vizează uh, calitatea mediului și de asemenea șapte alte uh, substanțe au fost revizuite. Un alt aspect nou în ceea ce privește această directivă este faptul că um, standardele de evaluare au fost redefinite. Aici ne uh, referim și la biota, nu numai la apa curată pentru uh, concetățenii noștri, ci uh, se referă și la uh, concentrația unor dintre substanțe în biotă și la efectul acestora uh, asupra um, organismelor din mediul înconjurător. Următoarele puncte sunt importante. Avem o nouă listă de supraveghere care a fost introdusă. Aici este vorba despre anumite substanțe care sunt supuse unei observări uh, deosebite, astfel încât să se obțină informații suplimentare. Aceste substanțe vor fi ulterior uh, calificate ca fiind substanțe periculoase sau nepericuloase. Așadar, uh, vorbim aici despre o monitorizare deosebită a substanțelor calificate drept prioritare. Începem de la numărul de 10 și în fiecare an se mai adaugă câte o substanță. În al doilea rând, au fost uh, adăugate pentru prima dată și substanțe chimice industriale um, folosite în uh, industria farmaceutică. Este vorba despre doi hormoni și despre dicoflenac, un uh, medicament antiinflamator non-steroidian. Acestea au fost și ele adăugate pe această listă de supraveghere și vor fi observate îndeaproape. Iar pe viitor, considerăm că acesta este un câmp foarte important interesant de a fi uh, observat pentru că mediul acvatic este împovărat de aceste substanțe uh, folosite în industria farmaceutică. Ne-am propus ca până în uh, anul 2021 să se ajungă la atingerea obiectivului, iar pentru noile substanțe până în anul 2027. De asemenea, am introdus aceste cross-links, de asemenea, anumite substanțe au fost adăugate, dar efectele acestora trebuie observate Uh, în contextul uh, efectelor avute asupra apei. Considerăm că acest pachet este unul echilibrat și sperăm ca statele membre să îl implementeze în mod corespunzător și la timp. Președinta, mulțumesc domnule Zemăr și acum din partea Comisiei, domnul comisar Potocnic. Madam President, honorable members of the Parliament. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, stimați deputați. În primul rând vreau să mulțumesc și vreau să-l felicit pe domnul raportor Richard Zeber și vreau să spun că uh, îi sunt recunoscător pentru felul în care am muncit asupra propunerii comisiei. Vrem să mulțumim și comisiei de resort care a sprijinit în mare măsură propunerea noastră. Am putut să menținem principalele obiective în textul de compromis și negocierile au fost uh, o adevărată provocare. Ne credem că această propunere este importantă din cel puțin trei motive. În primul rând, deoarece <clears throat> actualizează lista substanțelor poluante, așa numitele substanțe prioritare din directiva apă. Apoi, rezultatul celor mai recente evaluări științifice în ce privește uh, impactul substanțelor chimice, inclusiv cele identificate de uh, Parlament, uh, Um, a făcut necesară această actualizare a listei, ceea ce înseamnă că în toate statele membre aceste substanțe poluante vor trebui monitorizate. Este vital deoarece o serie dintre aceste substanțe sunt uh, foarte toxice, sunt persistente uh, <clears throat> și cu un efect uh, pe termen foarte lung. Și noi trebuie să ne concentrăm astfel încât uh, aceste substanțe să nu mai ajungă în apă sau concentrația lor să fie uh, din ce în ce mai mică. Noi ne dorim să avem standarde egale, mai ales pentru noile substanțe identificate ca fiind substanțe poluante peste tot în Uniunea Europeană. Al doilea motiv pentru care această propunere este importantă e următorul. Se introduc dispoziții pentru a se îmbunătăți informațiile cu privire la starea chimică a apei. Se dorește o mai bună înțelegere a eforturilor făcute pentru a îmbunătăți calitatea apei la uh, domiciliul cetățenilor europeni și la locurilor de muncă. Și noi am introdus o nouă dispoziție astfel încât uh, toate informațiile să fie disponibile și în format electronic. De asemenea, ne dorim să putem să identificăm mai bine substanțele prioritare pe viitor. Acest mecanism al listei de uh, alertă va permite statelor membre să analizeze mai bine uh, potențialul risc pe care prezintă anumite substanțe pentru mediul înconjurător și mai ales pentru apă. Deci noi credem că această propunere este un mare pas înainte. Totuși, cele trei substanțe farmaceutice uh, pe care, uh, în baza unor dovezi științifice solide, Comisia Europeană dorea să le introducă pe această listă, din păcate, au fost uh, transferate doar pe această listă de alertă. Dar noi ne dorim ca aceste substanțe să rămână acolo numai atâta timp cât vor fi identificate măsurile necesare pentru a combate prezența acestor substanțe în apă și noi regretăm faptul că aceste substanțe, cum spuneam, în ciuda unor dovești științifice suficiente, nu uh, se vor găsi pe lista substanțelor prioritare. Oricum ne dorim ca întreaga abordare să fie una proporțională. Noi vom continua să facem efortul pentru a îmbunătăți calitatea apei, punând la punct o strategie în acest domeniu. Stimați deputați, s-a muncit foarte mult la această propunere, atât în ce privește studiul de impact, cât și evaluarea științifică. Nenumărați experți și cercetători din statele membre au fost implicați, inclusiv Comitetul de uh, Experți în domeniul uh, sănătății și al mediului și am avea nevoie de un uh, termen mai scurt pentru respectarea dispozițiilor acestei directive, dar și noi nu credem că criza economică este o scuză pentru a tărăgăna uh, lupta împotriva acestor riscuri. Dar a trebuit să acceptăm propunerea de compromis pentru a avea un acord în primă lectură. Comisia și-a luat angajamentul să lucreze împreună cu statele membre astfel încât buna punere în aplicare a propunerii să se facă fără obstacole majore. Tocmai de aceea avem această uh, procedură de revizuire a uh, principalelor directive cadru. De asemenea, uh, vom pune la punct manuale și ghiduri de orientare pentru următoarea uh, perioadă, mai ales uh, până în 2015. Sperăm că astfel calitatea apei va fi îmbunătățită în mod simțitor și că se va resimți un impact pozitiv și asupra sănătății publice. Totuși, noi regretăm modificările care au fost uh, introduse în urma negocierilor și de aceea noi simțim nevoia să facem declarații libere și noi vrem să stabilim noi programe astfel încât să ținem cont de riscurile pe care le pun cele trei substanțe uh, farmaceutice care au fost excluse de pe lista substanțelor prioritare. De asemenea, vrem să uh, folosim clauza de uh, non-aviz și vrem să punem la punct ghiduri de orientare, ghiduri de recomandări care nu au caracter obligatoriu în ce privește aceste trei substanțe farmaceutice. Totuși, în ciuda acestor declarații, cum spuneam, uh, libere din partea Comisiei, noi acceptăm textul de compromis. Domnule Ziber, stimați deputați, vă mulțumesc din nou. Mulțumim, domnule comisar Potocnic. Acum, oratorii în numele grupurilor politice și începem cu doamna Crista Clas în numele PP-ului. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Potocnic, stimați colegi. În ceea ce privește apa, cu toții suntem cât se poate de sensibili. A fost vorba de bani și nu de euro um, atunci când um, a venit vorba prima dată de apă. Apa ne-a mobilizat pe toți. Milioane de cetățeni europeni și-au dorit apă curată, sănătoasă. Și această dorință unește întreaga Europa. Vasa, apa noastră se regăsește în multe regulamente și în multe directive. Ea este bine legiferată. Știm că numai lucrând împreună și uh, lucrând din greu putem să combatem uh, poluarea apelor noastre. Apele poluate sunt greu de curățat. Astăzi vorbim despre substanțe prioritare în apă. Mă bucur că după trei trialoguri și un și un compromis bun, iată am reușit să ajungem la un rezultat bun. Îi mulțumesc raportorului, domnului Zeber, care a condus negocierile din partea Parlamentului cu multă iscusință. Dezvoltarea de noi tehnici, de noi analize și metode de analize um, este necesară. Acestea trebuie ajustate mereu. Trebuie mereu să ținem cont de perspective, astfel încât uh, rezultatele să fie benefice pentru oameni. Lista de supraveghere reprezintă un aspect esențial în acest context. Substanțele potențial periculoase sunt monitorizate și puse sub semnul întrebării. Este foarte important că și substanțele utilizate în industria farmaceutică se regăsesc acum pe această listă, pentru că în felul acesta sunt colectate date noi care sunt evaluate. Această listă de supraveghere trebuie însă supravegheată și ea la rândul ei. Ea trebuie actualizată în permanență, iar substanțele trebuie adăugate pe lista de substanțe prioritare sau eliminate de pe aceasta în funcție de situație. Numai așa, evoluțiile pot fi observate în mod direct și se pot, se pot combate în mod direct. Compromisul actual reprezintă un pas bun pe direcția asigurării curățeniei și sănătății apei noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Clas! Și acum pentru, din partea socialiștilor și democraților, domnul Arsenis. Mulțumesc, doamna președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, am cerut prin această directivă ca și medicamentele să intre pe lista substanțelor prioritare. Ehm, Comisia trebuia să reevalueze situația. Am cerut uh, modificarea procedurilor de autorizare a medicamentelor, ținându-se conta de impactul acestora asupra mediului. E nevoie de criterii mai stricte pentru substanțele deja recunoscute ca fiind periculoase. Este foarte păcat, este o rușine faptul că nu ne folosim de această situație, de această ocazie, pentru a profita de calendarul prevăzut uh, și amânăm stabilirea de condiții mai stricte pentru 2027. În același timp, tensiunea crește în Europa în ceea ce privește situația disponibilității apei. Uh, sindicatele au uh, protestat împotriva tentativei de privatizare a furnizării apei uh, potabile în Salonic. Într-o zonă protejată, în cadrul programului Natura 2000, se dorește devierea unui fluviu pentru a folosi apa pentru producția de electricitate. Acesta este, poate fi o catastrofă. Uh, este o rușine să se distrugă astfel un parc natural și vă cer să reacționați. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Gerling. Thank you. Mulțumesc. Apa de bună calitate este o prioritate pentru noi toți. Însă trebuie să fim realiști față de ceea ce putem să facem și față de calendar. Întotdeauna m-am împotrivit includerii celor trei substanțe farmaceutice pe lista substanțelor prioritare, deoarece mi se pare că costul de tratare a apei pentru înlăturarea lor este foarte mare. S-au estimat 35 de miliarde de euro în următorii 5 ani numai pentru Regatul Unit și nu sunt de acord cu Comisie, atunci când vorbește despre dovești științifice greitoare, pentru că dacă chiar existau asemenea dovești științifice de necontrazis, cu toți am fi votat pentru. Și în plus asta înseamnă că facturile de apă vor crește și pentru familii. Noi credem că există incoerență între directiva cadru apă și alte uh, acte comunitare și de aceea mă bucur de faptul că s-a ajuns la trialoguri la un compromis acceptabil în ce privește acest aspect și de asemenea în ce privește lista de supraveghere și uh, calendarul de punere în aplicare și de aceea putem să votăm pentru acest raport și, și eu și grupul nostru. Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Estrela. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Poluarea apei reprezintă o amenințare pentru calitatea apei și pentru cantitatea apelor. Toate acestea sunt periclitate, mai ales în ceea ce privește apa potabilă. Și noi vrem să ne asigurăm că, din punct de vedere al mediului, precum și ca componență chimică, apa va ajunge într-o stare bună până în anul 2015 și să sperăm că vom putea combate poluarea. Completarea listei uh, de substanțe prioritare uh, reprezintă o măsură importantă. Acordul la care am ajuns cu privire la introducerea pe listă a trei substanțe din industria farmaceutică reprezintă de asemenea un pas important. Este important să le adăugăm pentru că ele periclitează sănătatea ele sunt preluate în lista de supraveghere și în felul acesta pot fi observate în evoluția lor. De asemenea, este foarte important ca pe această listă să ajungă cât mai multe substanțe, astfel încât ele să poată fi observate. Este foarte important să fie colectate cât mai multe date și, de asemenea, să fie adoptat acordul REACH, precum și directiva privind biocidele. Mulțumesc, doamnă Estrela, și acum trecem la uh, procedura Catch di Există două solicitări de intervenție tisztelt potonik biztos úr! richard seeber úr kiváló jelentése a vz. domnule potonik domnul seeber um, s a ocupat de un raport foarte important în ceea ce privește calitatea apei. Este important și pentru Ungaria uh, să se aplice un regulament cu standarde înalte, pentru că toate uh, Um, apele importante ale Ungariei uh, își au izvorul în afara țării. Să nu uităm uh, accidentul ecologic de pe râul Tisa de acum câțiva ani. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, Ungaria a fost obligată să aplice standardele europene de la aderare încoace, dar există anumite țări în sudul Ungariei în care nivelul de poluare este foarte ridicat. Este foarte important ca acest dosar să permită îmbunătățirea sănătății tuturor cetățenilor europeni. Domnul Ferreira, vă mulțumesc, domnule președinte. Apa este un bun inalienabil buna sa conservare ne obligă să avem criterii exigente care să ne permită protejarea mediului și a sănătății. Însă avem nevoie de mai multe lucruri, de protecție, de cercetare și dezvoltare, de personal bine pregătit, atât tehnic cât și <clears throat> științific. Și trebuie să putem să nu uităm niciodată că apa este un bun public strategic. Ori acest lucru este pus sub semnul întrebării în multe state membre, inclusiv în Portugalia. Comisia exercită presiuni pentru a se privatiza sectorul apei în Portugalia și ni se impun politici și măsuri care aduc atingere capacității de control și de intervenție astfel încât să putem să apărăm o bună protecție a calității apei în Portugalia. Credem că tot ceea ce scrie în această legislație, de fapt, este în perfectă contradicție cu comportamentul Comisiei în alte domenii și în timpul negocierilor legislația a fost foarte mult slăbită. Mulțumesc. Acum are contul domnul comisar Potocnic. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știe domnul Zeber, Negocierile nu au fost ușoare. A fost nevoie de peste 10 ședințe în Consiliu, 7 coreperuri, 3 trialoguri tehnice și 3 trialoguri politice pentru a ajunge la un acord în prima lectură. Uh, ați făcut eforturi multe pentru a face acest acord posibil și fără sprijinul Parlamentului European în legătură cu uh, lista de supraveghere um, și prevederile privind medicamentele, acordul nu ar fi uh, cel pe care îl avem astăzi în fața noastră. În legătură cu costul, știți că întotdeauna când punem o măsură facem o evaluare de impact. Și, bineînțeles, nimic nu e gratis. Dar Trebuie să ne întrebăm, pe de o parte, cât costă pentru a remedia situația și, pe de altă parte, cât costă dacă nu remediem situația. Și vă garantez că a nu remedia situația, dacă nu remediem situația, când uh, reevaluăm situația peste 5 sau 10 ani, evaluarea de impact va arăta că costul remedierii va fi și mai mare. Deci, vom avea și mai multe argumente pentru acțiunea De aceea este important să comparăm întotdeauna costurile și beneficiile și când o facem încercăm să avem o abordare echilibrată, pentru că înțelegem că aceste lucruri trebuie făcute astfel încât sănătatea umană să fie îmbunătățită, precum și situația mediului, dar și într-un uh, mod cât mai eficient din punct de vedere financiar. Toate propunerile se bazează pe date științifice am evaluat toate propunerile, o listă foarte lungă de propuneri de altfel și, bineînțeles, um, știința avansează și orice noi uh, dovezi, noi date vor apărea în viitor uh, Uh, vor, uh, vom ține cont de aceste date, le vom evalua, fie că ele vin de la părțile interesate, din domeniul, din mediul de afaceri, din uh, domeniul universitar, pentru că aceasta este o chestiune foarte gravă și trebuie să ținem cont de toate informațiile științifice. Acum, importantă va fi aplicarea acestui act legislativ Cooperarea noastră cu statele membre trebuie să fie cât mai strânsă. Comisia va face toate eforturile în acest sens și do- eu doresc să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul dumneavoastră acordat acestei propuneri ehm, și mulțumesc domnului raportor. Vă mulțumim, domnule comisar. Are acum cuvântul din nou domnul raportor Richard Zeber. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneam, acest succes a fost posibil numai pentru că noi cu toții am colaborat foarte bine. Însă, în, doresc să încep cu ultimul punct pe care l-a numit domnul comisar, implementarea. Această propunere este atât de bună pe cât de bună va fi implementarea, iar uh, aceasta reprezintă o problemă mare, mai ales că vorbim de sectorul apei, pentru că costurile sunt uh, semnificative. Însă dacă este să privim partea costurilor, cred că trebuie să privim și partea beneficiilor, mai ales să ne gândim la efectele asupra sănătății. Cu cât este mai curată apa, cu, cât, cu atât uh, sunt oamenii mai sănătoși. Și de asemenea și uh, efectele asupra mediului sunt un câștig foarte mare. Pe scurt, cu privire la substanțele farmaceutice, cred că acesta este un pas corect și important uh, pe această direcție. Sigur că trebuie să colectăm în continuare date și politica apei nu uh, trebuie să ducă la interdicția vreunui medicament. Este vorba despre autoritatea care uh, autorizează, despre utilizarea acestor medicamente și despre colectarea de informații, despre faptul că toate aceste niveluri trebuie să își asume responsabilitatea astfel încât rezidurile de medicamente să nu ajungă în apă. În final, doresc, chiar dacă nu are legătură direct cu subiectul nostru, să adresez o rugăminte domnului comisar Potocnic. Sper că Colegiul comisarilor va urma propunerea comisarului Barnier și anume de a scoate uh, politica privind apa din uh, domeniul politicii concesiunii. Pentru că apa este un bun special, are legătură cu anumite tipuri de emoții speciale, de aceea eu cred că este bine să fie scos de acolo. Nu trebuie să fie creat un sector în sine unde să existe niște prevederi de transparență care să nu fie respectate. Însă, în contextul actual, ar fi mai bine să rămână în în afară. Și mi-ar plăcea dacă această propunere inteligentă ar fi urmată de Colegiul Comisarilor. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Zeber. Cu aceasta dezbaterea este încheiată, iar votul va avea loc mâine la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt uh, discursurile